Mai există câteva anunțuri acum. Avem poziția, am primit poziția Consiliului și uh, Comisiei. Titlul textului va fi uh, prezentat în uh, procesul verbal al acestei uh, ședințe. De mâine, în trei săptămâni, în trei luni, avem dreptul, noi, Parlamentul European, de a ne spunem părerea. Uh,